Okay, can we... Dragi colegi, vă propun să trecem la a doua parte a audierii noastre cu privire la uh, cel de-al patrulea pachet feroviar. În această dupămasă vom discuta uh, mai mult uh, partea tehnică, specificațiile tehnice. Avem cinci intervenienți și după aceea vom avea uh, o dezbatere, vor lua cuvântul raportorii și după aceea, după aceea coordonatorii. Primul vorbitor va prezenta uh, punctul de vedere al producătorilor. E vorba de domnul Jose Cordazar Obieta, e director tehnic al CAF Besan în Spania și este și membru UNIFE. Domnule Obieta, aveți cuvântul timp de 10 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o acordați să vă prezint punctul de vedere al CAF, al producătorii, în ce privește interoperabilitatea, care a devenit o chestiune foarte importantă pentru noi producătorii de material rulant. Aș dori să vă explic care este situația actuală Uh, pe partea de reglementare avem două chestiuni foarte importante. În primul rând, complexitatea și după aceea faptul că e vorba de un proces costisitor și care necesită și mult timp. E, comple- e un proces complex uh, pentru că operațiunile transfrontaliere necesită autorizații diferite din uh, partea a diverse state membre și după aceea faptul că uh, fiecare stat membru aplică reguli diferite și apoi pe lângă specificațiile de interoperabilitate mai există și 11.000 de reguli naționale o problemă imensă, vă dați seama. Și, bineînțeles, nu există o piață unică europeană. De ce e un proces costisitor și care necesită și mult timp? Am calculat că 1,2 miliarde de euro uh, de, uh, în vehicule așteaptă autorizația. În mod normal este un uh, proces foarte îndelungat pentru că ca să obții o autorizație ai nevoie de mai bine de 2 ani. Uh, ce aveam uh, în trecut? În trecut aveam uh, um, autorizația reciprocă încrucișată. Noi credeam pe atunci că ea era panaceul, dar totuși aveam 11.000 de reguli naționale, ceea ce înseamnă că până la urmă ne aflăm într-un impas. De ce are nevoie industria? E nevoie de o agenție europeană feroviară unică. Deci, ă, această agenție ar trebui să acorde autorizația și să definească și zona de ă, folosire. Și, bineînțeles, e nevoie și de proceduri ă, și de reguli unifica unificate. Deci, într-adevăr, avem nevoie de proceduri și de reguli unificate. Aș dori să vă explic acum care este situația actuală. Sigur că trebuie să vă explic. Nu știu dacă sunteți la curent cu Nobo și cu Debo. Uh, noi avem un uh, dosar tehnic uh, în industria producătoare, un uh, dosar tehnic care conține documente uh, foarte voluminoase în care explicăm felul în care se aplică diversele norme tehnice. Uh, ele sunt evaluate de către organismul de nonificare, NOBO, uh, și de către DEBO, în mod normal, e vorba de entitatea care evaluează regulile naționale. Deci, după ce ai uh, aceste uh, dosare tehnice, ceri autorizația și în fiecare stat membru trebuie să mergi la Autoritatea Națională de Siguranță, uh, uh la prima, a doua, a treia astfel de autoritate, înainte ca aceste produse să uh, poată apărea pe piață. Uh, problema nici măcar ne-ar fi asta. Problema o reprezintă faptul că procedurile uh, diferă de la un stat membru la altul. Deci, uh, care sunt așteptările noastre? Sperăm că Agenția Feroviară Europeană să fie un ghișeu unic care să depășească toate aceste piedici de care vorbeam. Bineînțeles că dosarul tehnic trebuie să fie pregătit în continuare, nu e nicio problemă. Apoi uh, Nobo și Debo trebuie să evalueze acest dosar, dar autorizația ar trebui să fie uh, acordată de către Agenția uh, Feroviară Europeană în calitatea sa de ghișeu unic și după aceea companiile feroviare trebuie să ia decizia de comercializare a uh, produselor respective. Și, bineînțeles, nu putem face aceste schimbări majore peste noapte, ar fi practic imposibil. Principala problemă o reprezintă faptul că noi uh, putem să depunem o cerere la uh, Agenția Feroviară Europeană și după aceea ea ar trebui să transmită informații autorităților naționale de siguranță pentru a uh, primi uh, certificatul de conformitate și uh, feedback de la aceste autorități naționale pentru a evita problemele care pot apărea Uh, în diversele state membre. După aceea dosarul se întoarce din nou la um, Agenția uh, Feroviară Europeană și după aceea uh, dosarul este validat. Deci am spus că această agenție trebuie să reprezinte un, ghisar, un um, ghișeu unic, dar trebuie să coopereze cu autoritățile naționale de siguranță care este domeniul de aplicare. Uh, bineînțeles, e vorba de faimoasele TSI, deci uh, specificațiile tehnice de interoperabilitate și apoi mai intervin și regulile naționale care sunt obligatorii și trebuie să fie uh, respectate. Mai există și un alt element important care trebuie să fie evaluat, uh, competitivitatea, compatibilitatea între vehiculul respectiv și rețea, pentru că vehiculul uh, trece granița și aici uh, intervin diverse norme tehnice care trebuie să fie respectate. În această perioadă de tranziție, este foarte important să nu uităm că AF, Agenția Feroviară Europeană, nu poate să uh, fie foarte performantă din prima zi. Uh, să nu uităm că uh, și subcontractanții intervin în procesul de producție, dar um, procesul de reglementare um, trebuie să um, implice mai multe state membre intervine însă și compania feroviară și autoritățile naționale pot să superviseze pentru că deocamdată Agenția Feroviară Europeană nu are posibilitatea să supravegheze acest uh, proces însă uh, în ce privește autorizația de vehicol uh, pentru un stat membru, ar trebui să avem uh, o cooperare între autoritățile naționale de siguranță și cel care depune cererea ar trebui să opteze dacă optează pentru, pentru un sistem sau pentru celălalt, dar Agenția Feroviară Europeană rămâne acel ghișeu unic care să dea validarea finală. Așa cum am spus, procedurile sunt foarte complicate, există foarte multe reguli uh, în vigoare în fiecare stat membru, apoi ar trebui să se exploreze posibilitatea de a reduce uh, sau de a elimina uh, regulile naționale inutile. Cred că aici potențialul este foarte vast și încă o dată e un proces care nu poate fi finalizat într-un an sau doi ani, vom avea nevoie de doi sau uh, de trei ani, dar e o prioritate pentru noi toți, pentru că probabil că vor exista foarte multe locuri în care uh, există state în care regulile naționale sunt uh, inutile, nu sunt necesare. Mă apropiu de concluzie. Um, care sunt elementele cele mai importante pentru sistemul european de autorizație. Deci, spuneam înainte că Agenția Feroviară Europeană va fi uh, responsabilă pentru autorizația pentru pe, pe vehicul. Ea va fi un ghișeu unic și uh, va supraveghea și uh, procedurile importante ca toate să avem aceleași proceduri în toate statele europene. Apoi, bineînțeles, avem nevoie și de o abordare Um, uh, tranzitorie înspre um, autorizația europeană pe vehicol. Uh, uh, autoritățile naționale de siguranță trebuie să coopereze cu Agenția Europeană europeană feroviară și apoi trebuie să definim și zonele în care tren, trenurile pot circula care vor fi uh, acoperite și de către autorizația pe, uh, de vehicul. Deci după ce această zonă a fost uh, definită, uh, Agenția Europeană Europeană dă autorizația doar pentru zona respectivă. Uh, deci noi considerăm că propunerea Comisiei e compatibilă cu prioritățile noastre, cu cele menționate înainte și sprijinim deci propunerea Comisiei în forma sa actuală și în încheiere încă trei idei principale avem nevoie de o abordare europeană armonizată pentru autorizarea de vehicul. Trebuie ca toate elementele să uh, fie tratate în același timp. Timpul, timpul e foarte important, evident. Și apoi partea tehnică mm, pe care uh, o vom discuta astăzi din pachetul cu numărul 4 nu trebuie să fie încetinită. Avem nevoie de specificațiile tehnice S-ar putea să existe uh, părți din acest proces care pot să-și permită să fie întârziate, dar noi avem nevoie de partea tehnică. Inginerii noștri trebuie să poată lucra la concret și nu uh, să discute de um, autorizația de vehicol în, uh, în vid. Deci inginerii noștri trebuie să lucreze pentru viitorul Europei și să-și facă munca de ingineri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Obiet. Aș dori să salut la comisia noastră prezența a 40 de studenți de la College de France uh, din Marsilia, care au fost invitați de către domnul Dantin. Îmi pare rău pentru faptul că trebuie să stați în picioare în fundul sălii, Uh, știm că la Parlamentul European e foarte șocant că se permite accesul public la uh, reuniuni, uh, fără însă să dăm posibilitatea tuturor invitaților să stea jos. Aceasta este pentru că în față avem locuri rezervate pentru europeni și apoi reprezentanții grupurilor de lobby și a mediului de afaceri umplu sala, restul. Uh, îmi cer scuze pentru faptul că trebuie să stați în picioare. Sunteți uh, călduros invitați la reuniunea comisiei noastre. Dacă puteți să uh, urmăriți o parte din dezbatere și să vă placă, e foarte bine și așa cum spuneam, câteodată mă apucă disperarea când văd cum invităm uh, cetățeni la reuniunile noastre și apoi îi obligăm să stea în picioare în sală. Îmi cer încă o dată uh, scuze a treia oară pentru faptul că nu aveți unde să vă așezați. Dar vă urez bun venit în orice caz. Poate că ar trebui să ne gândim la Parlament cum primim uh, cum primim uh, cetățenii. Ar trebui să existe o galerie publică, deocamdată nu există. Eu pot face o excepție, ai dreptate, Michael. Dacă vreți, haideți și stați jos, haideți unde sunt uh, uh, cartonașele verzi. Mai e un rând liber. E într-adevăr absurd. Haideți, vă rog, luați loc în sală. Știu că sunteți obosiți. Unde vedeți uh, un cartonaș verde, luați loc. Dacă cineva vă apostrovează, spuneți că președintele va invita să luați loc acolo. Dacă vrea să vină și cineva în față. 9 locuri sunt disponibile. Pentru că eurodeputații, uh, dacă ar trebui să-și întoarcă capul, ar uh, avea uh, cârcel, deci nu le ocupă nimeni. Iată, încă 5 locuri acolo. Haideți aici în față. Nu stați în spate, haideți în față. Da? Domnișoară, domnișoarele, haideți în față. Foarte bine. S-a rezolvat problema cu scaunele, cel puțin. Mulțumim. E enervant. Pe mine mă exasperează. Săptămâna viitoare, toată lumea va vorbi de cum uh, ei, tinerii, ne reprezintă, dar uh, uh, stau în picioare la ședințele Comisiei de Transport. Avem perspectiva companiilor feroviare, îmi cer scuze că v-a făcut să așteptați, are cuvântul domnul Eric van Einhoven, dar a trebuit să rezolvăm problema cu uh, statul în picioare. El va prezenta perspectiva uh, căilor ferate din uh, țările de jos, canalul de franceză e cu numărul 3. Puneți-vă căștile. Domnul Eindhoven. Leden van het Europees Parlement. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor domnilor deputați. În numele, numele companiei noastre, vă mulțumim pentru invitația adresată. Subiectul este foarte important pentru Uniunea Europeană. Domnule președinte, ne-a cerut să spunem în ce măsură credem că obiectivele comisiei vor fi atinse. Voi încerca să răspund la această întrebare, dar uh, Pot să vă spun mai mult ce s-a întâmplat în, și se întâmplă în țările de jos cu transportul feroviar după ce s-a adoptat primul pachet în materie. Țările de jos au adoptat foarte rapid măsurile respective uh, pentru primul pachet și pentru următoarele de altfel. Transportatorii și gestionarii de infrastructuri au fost deci separați și în interesul pasagerilor s-a pus în mișcare o formă de cooperare foarte intensă. Mulțumită acestor măsuri, transportul de mărfuri este pe deplin liberalizat și pentru pasageri suntem de asemenea pe calea cea bună. Noi suntem cel mai mare transportator feroviar uh, din uh, țările de jos. Avem milioane și milioane de kilometri parcurși în tren în țara noastră în țările de jos, dar și în afara țărilor de jos. Ca și companie națională am jucat un rol aparte în acest nou peisaj. Sistemul de concesiuni a fost uh, abandonat și am avut uh, deci un nou sistem de conexiuni între diferitele gări. Numărul pasagerilor a crescut cu 20% în ultima uh, vreme cifre absolut extraordinare rezultat al acestor pachete feroviare puse în aplicare în țările de jos. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că cel de-al patrulea pachet cu care vine Comisia este sau decurge firex din celelalte. Și vreau să vă spun că unii spun că țările de jos și sistemul său feroviar uh, vor pierde importanță. Nu cred că așa stau lucrurile și nu așa se va întâmpla nici în alte țări europene. Nu este însă oare nevoie de noi evoluții? Totuși, aș spune da și nu. Din punct de vedere tehnic, Comisia propune anumite lucruri, iar companiile naționale au niște... Compania noastră are ocazia de a răspunde prezent pentru a moderniza uh, sistemul și pentru acel model shift uh, pe care toată lumea și-l dorește. Deci dorim o modernizare a rețelelor și în acest uh, context ne dorim ca acest uh, al patrulea pachet să nu fie un eșec, bineînțeles. Haideți să vedem ce credem noi despre aceste noi măsuri propuse. Aș vorbi în primul rând despre ERA, Agenția Feroviară uh, Europeană și măsurile de interoperabilitate. E vorba de certificarea materialului rulant Uh, aceste măsuri uh, propuse acum ni se par bune pentru că avem și noi parte de probleme de timp și bani cu aceste autorizații. Cred că autoritatea națională știe foarte bine care sunt uh, caracteristicile rețelei feroviare naționale și este bine să se știe aceste lucruri atunci când va, veni și noul sistem. Însă Uh, rolul ERA ca și ghișeu unic pentru toți transportatorii, pentru toți uh, operatorii, va ușura procesul de obținere de autorizații și certificate. Și dacă facem o tranziție bună acestui, acestei predări de ștafete, pentru noi este ceva bun. Și pentru interoperabilitate, propunerile comisiei mi se par bune. S-a creat acea foaie de drum, roadmap, uh, noi am creat-o la NS și ea marchează experiențele noastre din ultimele ani, din ultimii ani. Vedem că piața nu este cu totul liberă astăzi. Nu există norme bune astăzi uh, pentru că anumite aprovizionări, anumite furnizări sunt încă în situație de monopol. Deci, până la urmă, autorizațiile EMTS uh, vor fi uh, derulate prin intermediul ERA și autoritatea națională trebuie, uh, managerul de structură, infrastructură națională va trebui să facă asta în cooperație, cooperare cu ERA. Însă provocările rămân în continuare mari. Capacitatea feroviară la noi, în țările de jos, este un subiect arzător. Noile reglementări trebuie să țină cont de asta noile propuneri care vizează îmbunătățirea situației, deci în statutul ERA uh, se spune cât de important este rolul uh, acestei agenții pentru EMTS, RTMS. Uh, e un rol foarte important și tot mai important va fi și în viitor dacă vrem să aplicăm politica europeană în materie. Iată cum ERA este agentul catalizator al acestor, acestei integrări și este bine că avem niște raportori foarte competenți aici la Parlament și pe acest, și pe acest subiect și pe interoperabilitate. În țările de jos, uh, în ce privește pasagerii și contribuabilii, sunt niște amenințări clare. Situația actuală împiedică îmbunătățirea eficienței uh, funcționării sistemului. Este vorba de obligați de PSO, Public Service uh, Obligation. Trebuie să nu uităm ce înseamnă asta pentru Comisie, ce înseamnă asta pentru noi, aceste obligații de serviciu public. Uh, noi nu vom mai putea să mai organizăm noi înșine uh, circulația. Concesiunile care vor fi făcute vor fi organizate într-un sistem ca la pot, fără a ține cont de specificul țării noastre. Asta riscă să ducă la fragmentarea sistemului nostru. Deci este până la urmă un regres pentru pasageri. Sistemele actuale, integrate, optimizate, vor lăsa locul unor sisteme mai proaste care vor presupune mai multă coordonare, mai multă legislație și care până la urmă vor submina avantajele liberalizării. Este vorba de un amestec inutil al statului în acest sector. Statul redevine un întreprinzător, un antreprenor și nu cred că asta se dorește cu această propunere. În aceste condiții, pasagerii vor trebui să schimbe tot timpul trenul și chiar și modul de transport, ceea ce nu se dorește se vor abandona anumite rute, anumite linii și uh, numărul de pasageri uh, nu va crește. Iar, uh, practic, deci, iată consecințe negative. Infrastructura actuală, serviciile actuale din uh, țările de jos sunt pe deplin armonizate la noi utilizarea infrastructurii este foarte intensă. Prin fragmentarea rețelei actuale, noi vom uh, sacrifica calitatea rețelei, calitatea serviciilor către călătorii noștri și ar fi foarte proșii pentru banii contribuabililor. Pentru că dacă fragmentăm rețeaua cu mai mulți transportatori, va exista o presiune pentru creșterea capacităților, asta înseamnă nevoia de uh, investiții foarte mari, iar ministrul nostru de sport a spus că nu vrea așa ceva. Infrastructura care nu prea este prezentă deja în anumite uh, regiuni, va fi chiar uh, părăsită. Și în alte regiuni mai dense nu putem să mai introducem alte uh, linii ferate. Așadar, Comisia, cu propunerea sa, are tot felul de efecte nedorite, contrare celor scontate. Nu putem să ne permitem astăzi să venim cu aceste infrastructuri. Nu avem bani pur și simplu. Investițiile suplimentare necesare uh, nu sunt la ordinea zilei, asta înseamnă bani în plus scoși din buzunarul contra, contribuabilului. V-am spus că uh, țările de jos sunt deja pornite pe drumul liberalizării și cu interoperabilitatea aceasta vom consolida acest sistem cu, ocazia, cu condiția ca asta să fie asumat, să fie controlat, supravegheat și să știe clar care este răspunderea autorităților naționale de supraveghere. În concluzie, propunerea uh, Comisiei, uh, din punct de vedere tehnic mai ales, este salutară. Liberalizarea sectorului feroviar însă nu va da roade așa cum o vede Comisia, în cealaltă parte a propunerii sale. Drumul nu este, de propus nu este cel bun. În ceea ce privește obligațiile de serviciu public, sunt pur și simplu dezastruoase în contextul uh, experienței noastre olandeze. Noi nu ne opunem liberalizării ca atare, dar nu dorim o liberalizare arbitrară și o risipire a resurselor, încă o dată, în detrimentul călătorilor, în detrimentul uh, uh, rețelei Abordarea comisiei, comisiei este proastă, obiectivul este bun, însă. Deci metoda este proastă. Bineînțeles că fiecare țară își cunoaște propriul specific în materie de uh, căi ferate și fiecare țară știe cum trebuie să obțină obiectivele propuse de Comisia Europeană. Iată libertatea la care noi ținem și am văzut că asta uh, a dat roade în țările de jos. Uh, de deci cea mai bună calitate. Mulțumesc foarte mult! Din punct de vedere universitar, domnul Ernesto Garcia Vadillo, profesor la Institutul Tehnologic uh, din Universitatea Țării Baștilor, Spania. Domnule Garcia, aveți cuvântul. 10 minutes, please. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Simpson. Și mulțum, vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, dat posibilitatea să prezent aici un punct de vedere universitar. Prezentarea mea uh, se concentrează mai ales pe propunerea de interoperabilitate și uh, voi începe prin a mă referi la directiva de care vorbim, și la problemele legate de industrie, de infrastructură, apoi vorbi despre calificările de ordin profesional, despre specificațiile tehnice pentru interoperabilitate. Voi comenta apoi uh, punctele care rămân deschise și despre uh, influența acestor specificații asupra vieții academice și voi arăta în ce fel aceste specificații tehnice pot fi integrate cu standardele naționale existente. Pentru un observator independent, pare un lucru foarte firesc ca această directivă să fie în beneficiul uh, producătorilor și dă impresia că protejează managerii de infrastructuri acolo unde un stat membru este acoperit în hotărârile sale de declarația de conformitate europeană Eh, dați-mi voie să mă refer la calificările profesionale. În propunere, articolul 29.1, punctul se spune că personalul responsabil de verificare și de eh, eliberarea certificatului de conformitate va trebui să beneficieze de activitatea de pregătirea tehnică necesară pentru desfășurarea în bune condiții a acestor activități. Uh, Eh, acum este un domeniu imens acesta și uh, inginerii mecanici, uh, civiliști uh, așa mai departe, nu pot face parte uh, din aceste uh, comitete. Există um, programe specifice de pregătire în domeniul feroviar. Și vă voi da un exemplu. Pentru că uh, căile Uh, ferate în Europa sunt mai dezvoltate decât în uh, Statele Unite, un uh, număr semnificativ de universități oferă studii de specialitate de nivel înalt în acest domeniu, mai multe decât cele existente în Statele Unite. Acum ajung la punctul următor și vă vorbesc despre interoperabilitate. Trebuie să ținem seama ce se întâmplă cu aceste specificații tehnice de interoperabilitate. Se vede pe acest uh, diapozitiv uh, că am menționat numai puțin de 17 specificații tehnice urmate de cinci specificații tehnice care se referă la trenurile de mare viteză trei dintre ele vă pot indica în ce fel cele mai multe dintre ele prezintă încă aspecte care rămân deschise. De pildă, în structurile, în infrastructura existentă, există, la punctul menționat în diapozitiv, cerințe pentru a asigura Uh, sistemul de tractare. Un punct deschis din punctul de vedere al infrastructurii uh, rămâne uh, cel privitor la cerințele pentru limitarea efectului avers rafalelor puternice de vânt asupra circulației feroviare. Iată în privința materialului de rulare și asigurarea uh, capacității sale dinamice. În fine, uh, subsistemul care privește vagoanele de călători este un punct deschis. Mai există și puncte care uh, au fost clasificate ca puncte de compatibilitate care nu se referă la compatibilitate de ordin tehnic dintre vehicole. Vă voi da două exemple, exemple din viața reală. Poate că nu se va mai întâmpla altă dată, dar ceea ce vedeți în uh, diapozitive sunt consecințele uh, unor teste organizate pe vechile infrastructuri și publicate într-o lucrare pe care o citez. Să vă dau un alt exemplu. Este exemplul unor consecințe ale utilizării unor profile inadecvate uh, pentru șine. Uh, problemă care prezintă mari pericole este frecarea uh, Uh, roților de aceste șine. În fine, uh, voi menționa că există acum o inițiativă care este Shift to Rail în orizontul uh, agendei 2020 și ea trebuie sprijinită de către instituții. aceste cinci priorități de cercetare pe care le vedeți reprezentate aici pe diapozitiv. Un management avansat al controlului sistemelor, uh, infrastructuri dezvoltate și tehnologii pentru uh, un transport de mărfuri uh, într-un sistem european. În fine, Există nevoia de a integra aceste specificații tehnice cu standardele naționale existente. În momentul de uh, față există standarde naționale, uh, agenții naționale și ERA și va mai dura câțiva ani dar ce vroiam eu să subliniez era că universitățile din fiecare stat membru pot deveni niște uh, instituții care să contribuie la integrare și la unificarea acestor cerințe. În fine, ajung la concluzii, mai uh, întâi că proiectul de directivă aduce beneficii atât producătorilor, Eh, cât și eh, managerilor de infrastructuri. Al doilea lucru, că un mare număr de universități europene sunt active în domeniul specific al tehnologiei feroviere și furnizează personal calificat, că programul Shift Rail în domeniul feroviar este o inițiativă care va ajuta la rezolvarea punctelor care rămân descoperite și pe care le-am uh, menționat, iar această inițiativă are nevoie de sprijin activ din partea Comisiei, din partea Comitetelor Internaționale de Transportatori, din partea Parlamentului European. Și, în fine, sugestia ca universitățile din fiecare stat membru să devină instituții neutre, independente, gata să ajute la integrarea specificațiilor tehnice cu standardele naționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Garcia Vadilio. Următorul vorbitor este domnul Mico Peris, care este managerul proiectului Baltic și ministrul de resort din Estonia, domnule Peris. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, Așa cum domnul președinte a spus, mă numesc Mico Peris, lucrez pentru uh, uh, Ministerul Estonian al uh, Afacerilor Economice și al Telecomunicațiilor eu sunt manager pe programul Real Baltic și scopul meu este să vă prezint punctul de vedere al experților cu privire la regulamentul referitor la noile competențe ale Agenției Feroviare Europene. Uh, o voi numi de acum încolo agenția. Chiar dacă uh, vin din Estonia, am uh, hotărât în mod deliberat să vă prezint acest discurs uh, într-un context mai larg și să vă prezint punctul de vedere al statelor baltice. Se știe foarte bine că sistemele feroviare ale statelor baltice uh, diferă puțin de cele ale celorlalte state ale Uniunii Europene din motive istorice. Rețeaua noastră nu este total conectată la rețeaua europeană feroviară și de aceea uh, rețeaua baltică e numită adesea ca o rețea feroviară izolată ceea ce necesită o atenție specială atunci când discutăm noile competene ale agenției. În același timp, subliniez faptul că nimic din acest discurs nu trebuie să fie interpretat ca și când nu am, fi, uh, nu am vrea să de, uh, depășim această piedică. Uh, din contră, noul linie Rail Baltic, care urmează să fie construită, va încerca să se conecteze la rețelele transeuropene. Statele Baltice, ca și Polonia și Finlanda, speră să finalizeze acest proiect până la sfârșitul anului 2023. Doamnelor și domnilor, Mm, suntem uh, îndreptățiți să credem că Comisia a um, prezentat un uh, proiect legislativ foarte bun al patrulea pachet feroviar. Este văzut ca fiind foarte important, având în vedere că viața cetățenilor de zi cu zi, viața de zi cu zi a cetățenilor și a companiilor feroviere din Uniunea Europeană au uh, de câștigat din acest pachet. Um, obiectivele sale sunt liberalizarea, liberalizarea pieței, armonizarea regulilor de interoperabilitate și de siguranță și, în fine, dar nu în ultimul rând, reducerea administrației și a poverilor administrative inutile. Considerăm că toate aceste elemente sunt uh, necesare și, sunt, uh, și trebuie continuate. Considerăm că uh, propunerea legislativă va, astfel prezentată, își va duce contribuția la construirea unui spațiu feroviar european. Acum aș dori să mă refer la aspectele detaliate ale uh, propunerii de regulament și la, cu privire la competențele uh, Agenției Feroviare Europene. Uh, o să mm, menționez trei aspecte și, deci, trei mm, domenii de potențială îmbunătățire. În primul rând, am dorit să existe o clară împărțire a misiunilor între autoritățile de siguranță naționale și agenția. Uh, pachetul conține o serie de uh, obligații pentru instituțiile de resort. În consecință, este foarte greu pentru noi să vedem care sunt obligațiile uh, pentru a asigura un nivel minim de interoperabilitate între căile ferate europene. Uh, Uh, salutăm uh, competențele împărtășite între agenție și uh, agențiile naționale de siguranță. Credem că legislația ar trebui să includă o listă cuprinzătoare ale, a misiunilor celor două entități trebuie să evităm, bineînțeles, suprapunerile inutile și să avem și o um, diviziune echilibrată a muncii. În acest cadru, Um, cazul specific al rețelelor izolate trebuie să fie luat în considerare. De exemplu, uh, diviziunea muncii în domeniul certificării uh, trebuie să se facă în funcție de faptul dacă locomotivele trebuie să folosească în, um, uh, pe, pe liniile europene, care sunt de 14-35 de milimetri, sau pe rețelele izolate, sau dacă certificarea trebuie să fie folosită strict doar într-un stat membru. În ceea ce privește comercializarea vehiculelor, o soluție ar fi ca agenția să joace rolul de ghișeu unic care să coordoneze uh, activitatea autorităților naționale de uh, siguranță. Dar dacă, de exemplu, un vehicul trebuie folosit doar într-un stat membru, atunci uh, cel care face cererea poate să aleagă, ar trebui să poată alege între agenție și autoritățile naționale de siguranță. Uh, Uh, autorizația pentru materialul uh, rulant care trebuie să fie folosit pentru uh, operațiuni naționale sau chiar locale trebuie să facă obiectul notificării autorităților de siguranță naționale. Însă agenția ar trebui să-și asume un rol mai important în domeniul certificării și suntem de acord cu obiectivul Comisiei de a armoniza și de a urgenta procedurile, procedurile de certificare la nivel european. În al doilea rând, am dorit să subliniem că și după finalizarea diviziunii muncii, agenția ar trebui să primească competențe clare pentru a avea un rol de supraveghere în, uh, uh, uh, în ce privește activitatea autorităților naționale de siguranță. Sigur că considerăm că agenția trebuie să poată interveni atunci când se consideră că agențiile naționale de siguranță nu și-au îndeplinit um, obligațiile. De exemplu, dacă se um, constată întârzieri, dacă se fac plângeri uh, de către uh, companiile feroviare și așa mai departe. Mai mult, uh, autoritatea agenției, uh, în ce privește regulile de interoperabilitate și de siguranță, trebuie să fie uh, protejată așa cum se prevede în proiectul legislativ. Salutăm cooperarea consolidată între agenție și autoritățile naționale de siguranță. În al treilea rând, uh, am uh, mai avansat o idee, respectiv ca competențele agenției să fie sporite uh, treptat pentru a permite o fază tranzitorie. Uh, sigur că trebuie să existe uh, prevederi foarte clare și detaliate uh, și ele să fie consfințite în lege. Și aceasta datorită faptului că la, că la început agenția se va baza pe activitatea autorităților naționale de siguranță, dar și pentru că exercițiul de întocmire, de redactare a normelor tehnice de interoperabilitate încă nu s-a finalizat. Din punctul nostru de vedere, um, ar fi necesară o perioadă, o perioadă de tranziție care să permită agenției să uh, își exercite competențele pe deplin. Mai mult am dorit să spunem că autoritățile naționale de siguranță în statele baltice um, sunt foarte eficiente din punct de vedere financiar și al timpului și această eficiență trebuie să fie menținută în continuare, dar trebuie să devină și un mod de funcționare pentru agenție când agenția își va prelua uh, noul, noua misiune. Uh, pe planul concret al eficienței am um, propune să existe un sistem uh, informatic uh, cuprinzător care să se ocupe de toate procedurile de certificare atât la nivel național cât și la nivel european. În concluzie, aș dori să sintetizez punctul de vedere al statelor baltice cu privire la activitatea agenției. Considerăm că competențele sporite ale agenției trebuie salutate, însă, având în vedere numărul foarte mare de discrepanțe naționale în uh, proceduri uh, și așa mai departe, am dori ca um, um, competențele agenției să fie extinse doar treptat. De asemenea, am dori uh, să se formuleze foarte clar diviziunea muncii, muncii între agenție și autoritățile naționale de siguranță. În acest proces uh, am dorit să existe o diviziune proporțională a competențelor între statele membre care uh, au rețele izolate și mai mult uh, am dorit ca agenția să uh, um, aibă proceduri de certificare eficiente din punct de vedere financiar și al timpului. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o de a lua cuvântul la Comisia Tran și aștept cu nerăbdare cooperarea în acest domeniu feroviar și uh, mai vast. Mulțumim foarte mult, domnule Peris. Următorul nostru vorbitor, din punctul de vedere al consultanților din domeniul transport, transportului, Domnul Dionori are cuvântul, 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu voi depăși timpul acordat. O mică introducere. Am fost însărcinat cu efectuarea unui studiu, adică firma noastră. Pe marginea acestui uh, al patrulea pachet, e vorba de aspectul tehnic din pachet, viitorul uh, ERA, Agenția Europeană Aviară, uh, mă scuzați, feroviară și cu asta mă voi ocupa astăzi în prezentarea mea. Ce am făcut noi? Am încercat să identificăm problematica conform uh, metodologiei de studiu de impact. Pentru asta este nevoie de o analiză atentă a părților interesate. Multe dintre acestea au fost prezente astăzi în această audiere nu toate, fiecare, um, considerând într-un fel sau altul viitorul acestei agenții, și deci am continuat analiza prin identificarea principalelor probleme și a opțiunilor politice la dispoziția noastră. Apoi, în ce privește partea feroviară, ne-am concentrat pe interoperabilitate, însă vedem că persistă în continuare obstacole tehnice și administrative, lucruri care până la urmă afectează competitivitatea sectorului feroviar. Am văzut că avem patru factori determinanți în acest sens. Funcționarea ineficientă a instituțiilor naționale, discriminarea fa față de noi operatori de pe piață de către instituțiile naționale, implementări diferite, divergente a legislației europene și așa mai departe. Le voi discuta pe rând aceste aspecte. În primul rând, funcționarea instituțiilor naționale. Prin intermediul informațiilor pe care le-am primit de la diferiți uh, actori, inclusiv de la agenția ERA, am văzut că e nevoie de examinare atentă uh, a o serie de detalii uh, în ce privește practicile naționale și instituțiile naționale. În primul rând, resursele pe care autoritățile naționale le au la dispoziție. Diferențele sunt foarte mari în ceea ce privește personalul pe o scară de la 1 la 162 și resursele economice sunt uh, foarte variate, de multe ori foarte limitate. Costul pentru obținerea unui certificat de siguranță pentru operatori variază foarte mult, de asemenea. Pentru anumite state membre, acestea sunt gratuite, pentru altele ele se ridică la până la 70.000 de euro sau chiar mai mult. Media este încă și mai mare în UE uh, 15, dar și în uh, țările noi intrate în Europeană după 2004, prețul este și mai, costul este și mai mare. În ceea ce privește autorizarea vehiculelor, uh, costurile diferă foarte mult. De asemenea, se ajunge la 1,6 milioane pe tip de vehicol uh, în medie, însă poate să putem să ajungem la chiar la peste 10 milioane uneori. De asemenea, și din punctul de vedere al timpului necesar uh, Um, avem mari diferențe de la 10 până la 90 de zile pentru autorizarea, să zicem, unui vagon de marfă, conform ERA. Dar dacă ne uităm la locomotive sau la trenuri uh, întregi, uh, perioadele de timp de care vorbim pot să fie mult mai lungi. De exemplu, pentru un anumit tip de tren a fost nevoie de șapte ani pentru a fi autorizat. Iată ce probleme mari apar atunci când e vorba de decizia investitorilor și de derularea unor programe. Este clar că pentru multe state membre aceste costuri sunt mult prea ridicate și perioadele de timp necesare de, pentru autorizare sunt mult prea lungi. Situația asta încă este și mai proastă pentru cei care doresc să intre pe piață sau noi operatori. Unii dintre aceștia, nu toți, pe care noi am contactat au spus că chiar se simt discriminați de către autoritățile naționale în ceea ce privește procesul de certificare și autorizare. Ce înseamnă acești noi intrați pe piață? Nu înseamnă neapărat intrarea noua intrare pe piață, ci și operatori chiar operatori istorici dintr-un stat membru care doresc să intre pe o altă piață, din alt stat membru. Este clar că există niște obstacole semnificative în calea acestor intrări pe piață și împiedică crearea unei zone unice armonizate de transport în Europa. Alte probleme. Altă problemă e vorba de implementarea diferită, divergență a legislației. Nu voi intra în detalii, vreau să vă spun doar că 62% dintre uh, cei pe care noi i-am contactat, părți interesate, au spus e puțin ciudată, graficul este de la dreapta la stânga la dreapta, uh, um, în creștere, au identificat această problemă. Practic, interpretarea divergentă este o problemă pentru statele UE istorice, mult mai mult decât pentru noi intrați în Uniunea Europeană. Uh, Apoi, modul în care a evoluat uh, de peste 100 de ani sistemul, sistemele feroviare naționale uh, cantonate între granițele naționale, ceea ce nu a dus la crearea unor standarde omogene. E o problemă care a preocupat pe multă lume și preocupă multă lume, am auzit și în prezentările de astăzi. E nevoie de timp și chiar pentru noile infrastructuri este nevoie de timp pentru a armoniza, armoniza aceste aspecte. Există însă o serie de legi naționale care mențin aceste obstacole la intrare în continuare, mai ales lipsa transparenței legislației sau normelor naționale. Uh, cei care sunt deja pe piață cunosc mult mai multe despre funcționarea ei decât cei care doresc să intre pe piață și, de asemenea, legi, mult prea multe legi, legi și reguli naționale menționate. Apoi, viitorul rol al agenției. Am efectuat o analiză în acest sens. Așa cum am auzit și de dimineață, majoritatea părților interesate este de acord că este important ca această agenție ERA să joace un rol mai mare în procesul de certificare și autorizare pentru a reduce problemele, pentru a le atenua, pentru a le elimina, dacă se poate. Există mai multe opțiuni care au fost evaluate, de la opțiunea nu facem nimic, deci status quo, până la o abordare în care agenția ERA face totul și autoritatea națională nu mai are nimic de făcut și dispare. Există, bineînțeles, și o serie de opțiuni intermediare, le puteți vedea pe ecran Linia de bază neagră este o coordonare sporită între agenție și uh, partea națională. Uh, ghișeul unic este ERA, iar uh, autoritatea națională este cea care ia decizia finală sau invers. Sunt mai multe opțiuni. Iar linia roșie este cea prin care vedem că Agenția Europeană face totul puteți să vedeți că chiar și pentru linia roșie este clar că și aici am făcut de-a face cu niște costuri mai reduse. În orice caz, liniile intermediare sunt cele care sunt cele mai benefice pentru acest sector în general. Ceea ce privește câștigurile sau economiile uh, făcute la nivelul costurilor certificare, vedem care sunt diferitele scenarii propuse și costurile sau economiile realizate în consecință. Concluzii. Aici, când vine vorba de agenții, nu e vorba numai despre operatori, despre manageri, ci în general acest sector industrial și costurile aferente pentru deci toată această ramură, inclusiv uh, costurile administrative pentru autoritățile naționale și, până la urmă, agenț- cea mai bună opțiune este cea prin care agenția ERA împărtășește competențele sale cu autoritatea națională, iar agenția europeană uh, ia hotărârea finală pe când autoritatea națională este un, uh, um, este, are un rol de expert este clar că e vorba de un transfer de competențe și de o evoluție a Agenției Europene în sensul consolidării capacităților sale de eh, expertiză. Și în acest sens, experții naționali în acest proces de tranziție sunt foarte importanți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dionori. Cinci minute pentru cei trei raportori. Asta e intenția mea doamna Balbilbauer, doamna Kramer și domnul Ziller și apoi încă trei minute pentru ceilalți coordonatori sau și pentru alți membri care doresc să vorbească. Vă rog să vă faceți uh, cunoscută intenția, doamna Bilbao, 5 minute. Președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. După sesiunea de dimineață și după această întâlnire de după amiaza noastră, cred că ne așteaptă o provocare importantă și că noi, ca deputați, avem răspunderi importante. Eu împărtășesc tot ceea ce s-a spus aici, dar aș vrea să concluzionez spunând că avem un diagnostic comun Uh, privitor la existența uh, multor reguli naționale, uh, în privința excesivei opacități agenției, întârzierile pe care le registrează autorizațiile actuale. Cred că cu raportul despre inter operabilitate, vom reuși, vom face efortul de a da o viziune europeană avansată acestui sector. Nu va fi un lucru ușor, pentru că după ce am ascultat prezentările din ziua de astăzi, constat că competențele și pozițiile operatorilor istorici din țările noastre de referință aceste întreprinderi tradiționale încearcă să mențină un status quo și nu trebuie să uităm nici poziția uh, diverselor ministere. Am văzut aici, în Parlamentul acesta, că, în general, autoritățile naționale prezintă tendința uh, și sper că odată cu uh, al patrulea pachet uh, feroviar acest lucru se va modifica. Deci tendința de a menține situația actuală. După ce am ascultat prezentările, eh, am înțeles că asta pune în dificultate, pe de o parte, o mai mare inovare, pe de altă parte, dezvoltarea, creșterea competitivității la nivel european și duce la o lipsă de transparență eh, datorită căreia investițiile private sunt paralizate și prezența lor pe piață e greu de realizat. Prin urmare, noi sărăcim perspectivele de dezvoltare a sistemului feroviar european și vreau să spun că poziția autoarei raportului uh, o împărtășim, vom încerca să elaborăm un raport uh, care să ducă la realizarea unui acord, obiectivul nostru va fi să acordăm agenției un rol mai important, să asigurăm integrarea specificațiilor tehnice și a rolurilor diverselor agenții naționale. Și acestea fiind spuse, aș dori să-l întreb pe domnul Cortazar uh, uh, să-i cer câteva date suplimentare uh, va mai fi nevoie de câteva luni, de un an, uh, uh, anumite vagoane au așteptat șapte ani ca să obțină o autorizație. Pe baza experienței dumneavoastră, care ar fi timpul mediu de acordare a acestor autorizații? Și această întârziere, în ce măsură influențează asupra costului produselor și ce influențare asupra uh, prețului pe care îl plătește clientul final. Pentru că nu numai producătorul suportă un cost, ci în, până la urmă de beneficiarul final. Deci viitorii utilizatori vor trebui să suporte o parte din aceste costuri pentru a ne îndrepta spre o dezvoltare cu adevărat europeană, aș uh, dori să uh, primesc aceste informații suplimentare. Care sunt costurile care se adaugă uh, pentru ca noi, Parlamentul, împreună cu autoritățile naționale, trebuie să simplificăm procedurile. Sunt perfect de acord, e necesar ca toate hotărârile să fie pe suport electronic. Aceste proceduri informatice ar trebui să fie puse la dispoziția tuturor concurenților, dacă am înțeles eu bine. Oricine uh, este interesat să poată consulta aceste informații pe suport electronic, deci sunt de acord Uh, cu ceea ce s-a spus aici. Oricum, domnul Cortasar, dacă ar dori să îmi dea date privitoare la costurile suplimentare reale. Mulțumesc și dori să salut aici uh, prezența doamnei Edgar Uh, bun venit în mijlocul acestui uh, comitet. Uh, lucrul este limpede. Sistemul european feroviar este oneros și în condițiile actuale căile ferate nu au șanse autentice. Ni s-a spus aici Uh, despre lucrurile care merg prost. Dar noi cunoaștem aceste lucruri. Uh, propunerile comisiei sunt juste. Noi vom reuși să le realizăm. Să pornim de la început. E problema rețelelor uh, chestiunea existenței unor diverse variante naționale – Apoi există uh, problema uh, lipsei de coordonare în uh, țările de jos. Uh, se pune accentul pe lucrurile importante. Eu vă pun o întrebare. Uh, această disociere uh, s-a făcut o evaluare a costurilor. Aș dori să știu mai mult despre acest uh, procedeu. Apoi, specificațiile tehnice de interoperabilitate. La Stuttgart s-a construit o gară nouă, o linie ferată nouă, uh, însă va fi chiar mai lentă decât cea din prezent. În realitate, această linie uh, Uh, interesantă pentru transportul de mărfuri Paris-Bratislava, finanțată de uh, Uniunea Europeană, nu aduce avantaje locuitorilor din zona. Apoi trebuie să ținem seama și de faptul că aceste specificații sunt inutile dacă nu sunt respectate, uh, fiind ele finanțate cu bani europeni europeni. Poate dumneavoastră înțelegeți cum stau lucrurile, eu nu. În privința statelor baltice, aceste rețele nu sunt izolate într-un stat. Sunt patru state, apoi uh, o parte din Polonia. Cum uh, intenționați să plătiți toate aceste lucruri? Pentru că, de pildă, am făcut o excepție pentru sistemul iberic, care cuprinde Spania și Portugalia. Și mă întreb spre concluzii. Lipsește și temeiul juridic pentru noul sistem Nimeni nu s-a referit la această bază juridică, dar avem nevoie de o diviziune clară a muncii. Cine ia deciziile la nivel european și ce se hotărăște la nivel național pentru a evita dublarea unor acțiuni? Trebuie să uh, eliminăm uh, o serie de prevederi și trebuie să precizăm care sunt competențele care vor trece de la nivelul național la nivelul european. Nu e vorba uh, de a angaja acum uh, mii de persoane. Multe lucruri se vor face în continuare la nivel național, dar de pildă în Germania se spune noi nu acceptăm această locomotivă franceză Însă li se spune, nu, nu, a fost autorizată pentru toate statele membre. Cine va uh, decide în caz de conflict? Trebuie să fie clar că ERA va avea ultimul cuvânt în caz de dispută. Și, naturalmente, totul va trebui verificat, dar există situații în care unele elemente tehnice pot fi utilizate pentru a îndepărta concurența. Uh, Aceste competențe trebuie precizate foarte clar. Eu aș dori să știu unde încetează competențele naționale și unde încep cele europene. Vă mulțumesc! All, all other hosts who are making this uh, very nice. Domnul Zile, mulțumesc foarte mult uh, și eu uh, experților care au făcut prezentări foarte interesante. Cu cât știi mai mult despre un subiect, cu atât ai mai multe întrebări. Uh, în legătură cu el și mă preocupă foarte mult raportul meu, aș dori să aprofundez uh, toate aceste aspecte. Nu știu dacă am ajuns la un uh, compromis bun, pentru că vedem cât de diferite sunt aceste sisteme în Europa. Constatăm că um, autoritățile naționale de siguranță se ocupă de uh, diverse aspecte, de exemplu viteza cu care se acordă uh, autorizațiile de vehicole din state membre diferă foarte mult, de la zero la un milion să zicem. Asta e concluzia pe care am reținut-o eu din prezentare. Deci de aceea trebuie să găsim un sistem bun care să se bazeze pe flexibilitate și pe opțiuni uh, posibile pentru client, pentru companiile feroviare și pentru ceilalți clienți. Uh, deci uh, nu cred că ei trebuie să fie pedepsiți de uh, acest calapod, de metodă unică pe care vrem să o, impune, o, să o impunem tuturor. Uh, și uh, în legătură cu comentariile mele, o întrebare ar fi următoarea. C care ar fi costul uh, optim pentru uh, uh, acordarea de autorizare, nu de 1,6 milioane de euro, care ar fi un cost care să garanteze securitatea, controlele și pregătirea procedurii. E o întrebare pe care o adresez domnului Eindhoven. Apoi aș dori să mă refer la alte aspecte. Bineînțeles că cei mai mari beneficiari vor fi producătorii, evident, dar în același timp uh, eu până la reuniunea cu factorii implicați am avut câteva întrebări care au persistat. Am înțeles că agenția va primi o uh, competență pentru a standardizarea uh, părților a componentelor Credeți că e o oportunitate pentru industrie? Deci credeți că e bine ca uh, agenția să primească competențe uh, sporite în acest sens pentru standardizarea uh, părților, uh, a componentelor? Și acum revin la subiectul care mă interesează cel mai mult. Situația diferă foarte mult. De exemplu, în Finlanda există posibilitatea de exemplu, vagoanele uh, rusești pot să traverseze teritoriul nostru, să lucreze în cabonaj, uh, dar vagoanele finlandeze nu au acces în Rusia. Uh, situația cu celelalte uh, trei uh, state baltice e diferită. Dacă avei, uh, ai un acord de cooperare uh, la Consiliul din Moscova, poți să transferi vagoanele prin cele, pe teritoriul celor trei state membre. Uh, Uh, piețele cele mai mari sunt în est și în uh, uh, vest, ceea ce înseamnă că vagoanele tranzitează teritoriul nostru în drumul spre porturi. E clar că dacă am crea o, un ghișeu unic pentru mm, autorizare, mă întreb care ar fi beneficiile, cine ar avea de câștigat în Finlanda, de exemplu. Sigur că s-ar putea, ne-am putea gândi la o mm, ipoteză de a avea bazele de date la Moscova uh, am avea opțiuni diferite pentru statele uh, baltice și pentru Finlanda, de exemplu. Dar uh, cred că în interesul nostru ar fi bine ca să ținem cont și de interesele companiilor feroviare care activează în statele membre, nu în țări terțe. Uh, și e o chestiune spinoasă pentru mine. Eu încă nu am găsit un, eu n-am găsit încă un răspuns. Deci cum să acordăm uh, preferință uh, companiilor feroviare din statele membre și nu din uh, uh statele uh, terțe? Uh, dacă am avea principiul reciprocității care s-ar aplica, ar fi bine, dar nu e așa. E foarte greu, de exemplu, pentru locomotive să treacă din Estonia în, în Letonia Uh, colegul uh, Hilves, care acum este președintele Estoniei, uh, fostul nostru coleg, a hotărât în urmă cu un an să promoveze această idee de a permite președintelui să traverseze toate statele baltice pe calea ferată. Autoritățile naționale de siguranță ce fac acum? verifică încărcătura trenului și pun locomotivele pe vagoane uh, letone pentru a le permite să tranziteze, tranziteze teritoriul uh, estonian. E o situație complexă. Ar trebui să avem o autorizație de siguranță reciprocă pentru rețelele izolate pentru mai multe țări, pentru că mai multe au uh, uh, rețele izolate și nu doar uh, un singur stat membru. Și de aceea cred că ar trebui să avem o abordare pe etape între Agenția Feroviară Europeană și autoritățile naționale de siguranță. Mulțumesc, domnul Matiu Groș, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc experților noștri. Agenția de presă belga a dat publicității un comunicat foarte important, o să-l citesc în limba franceză. Uh, e vorba de omologarea vagoanelor pentru marele uh, uh, Ducata Luxemburgului și se termină cu o frază în care se spune că în domeniul securității după accidentele care au avut loc, Belgia a făcut investiții pentru ca Uh, a se asigura că cu omologii din Luxemburg se uh, va rezolva problema, dar între timp, la Arlon, călătorii trebuie să coboare din tren și să urce într-un tren pentru Luxemburg. Uh, dacă vrem să avem o sinteză a intențiilor noastre de la Parlamentul European, e tocmai pentru a evita ca astfel de comunicate de presă să fie date publicității, pentru că cetățenii se vor, ne vor întreba, ne vor uh, trage la răspundere ce veți face pentru ca uh, trenurile să poată să funcționeze. Uh, transportul rutier este foarte performant, uh, nu și transportul feroviar. Și de aici uh, decurge și întrebarea mea. Vi se pare că propunerile actuale ale Comisiei Europene reprezintă o, uh, un răspuns clar și direct la această problemă? Dacă da, uh, cum ar trebui să procedăm? Dacă nu, uh, ce poate face Parlamentul pentru a ne asigura că aceste obiectiv, uh, acest obiectiv pe care ne dorim cu toții să poată fi atins? Iată o primă întrebare. O a doua întrebare legată și de cele spuse de colegul Kramer. Aș dori să ne spuneți ce credeți despre această împărțire a competențelor, pentru că pentru mine nu e clar ce ar trebui să facă Agenția Feroviară Europeană, autoritățile naționale de siguranță și autoritățile uh, naționale existente. Cred că ar trebui să găsim o nouă formă de cooperare. Cum ar trebui ca diviziunea muncii să se facă? De exemplu, dacă vrem să evităm că uh, să apară noi piedici birocratice uh, în uh, calea noastră. Știm că nu putem mm, evita anumite probleme, e imposibil, dar totuși se vorbește foarte mult uh, despre certificare și de banii implicați. Mi se pare că de la o diere la alta uh, suma uh, crește, s-a vorbit inițial de 1,6 milioane, acum se vorbește de 6 milioane de euro. Aș dori să știu care este uh, costul tehnologic din acest proces și care sunt costurile birocratice. Uh, cum am putea face anumit cu puțină bunăvoință și dacă uh, trebuie să acceptăm această sumă fără să avem armonizare tehnologică. Mulțumesc, domnul El Cadraui, mulțumesc și eu invitațiilor pentru intervențiile lor, însă aș dori să pornesc de la o constatare care m-a uimit, diferențele între autoritățile naționale de siguranță sunt foarte mari. Uh, atât de mari încât mă întreb dacă uh, unele autorități naționale de siguranță ar putea sau sunt în stare astăzi să uh, își facă uh, treburile cum trebuie. Dar pe uh, baza concluzii, din concluziile Consiliului uh, putem uh, desprinde ideea că statele membre pun bețe în roate acestor autorități naționale de siguranță. Și mă întreb și aici este întrebarea mea, mă întreb dacă până la urmă vom reuși să ne asigurăm că ca în locul simplificării să nu complicăm și mai mult situația. Mă întreb dacă nu riscăm să creăm pe lângă aparatele, sau pe, pe lângă sistemele naționale de reglementare, uh, un sistem european uh, domnule președinte, eu aș dori ca uh, progresul să fie real, adevărat și să nu dăm înapoi. Deci trebuie să fim convinși că pe viitor nivelul de securitate va fi la fel de ridicat precum astăzi și dacă nu chiar mai mare. Iată cum trebuie să evaluăm uh, această propunere uh, legislativă. Însă, bineînțeles că totul va depinde de activitatea și de uh, performanțele Agenției Feroviare Europene și aici intervine problema resurselor financiare, care va fi capacitatea sa și când această uh, agenție va putea să fie operațională, având în vedere condițiile date. Și uh, sunt de acord cu ce au spus uh, colegii, înainte. Ne aflăm în această fază de tranziție în care Agenția Feroviară Europeană e consolidată, mandatul său uh, primește tot mai multă putere în condițiile în care autoritățile naționale de, de siguranță sunt uh, uh, pierd teren. Trebuie să definitivăm foarte clar situația, să vedem uh, când această împărțire a uh, diviziunii a muncii va fi foarte clară. Sigur că nu va fi ușor, dar trebuie ca pe viitor să știm, până la urmă, să știm ce trebuie să se facă la nivel național și ce trebuie să impună sau să, să, de ce trebuie să se ocupe Agenția Feroviară Europeană. Iată întrebările mele. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc uh, celor care au uh, prezentat în această dupămasă. A fost ceva foarte interesant. Întrebări. O întrebare adresată reprezentantului căilor ferate sau companii naționale olandeze, NS. El spunea că statele membre sunt cele care trebuie să spună cum își doresc să atingă obiectivele fixate de comisie. Așadar, întrebarea mea este care sunt aceste obiective? Cum să verificăm că ele au fost sau nu îndeplinite? Și cum să ne asigurăm că dacă statul nu își face datoria pentru a atinge obiectivele, o va face până la urmă, poate chiar forțat, pentru că vedem bine că un anumit laxism uh, poate să meargă, poate să nu meargă. Uh, în sensul că statele membre pot să zică că au atins sau nu au atins obiectivele, trebuie să fim mai coerenți, mai consecvenți. Apoi, în ceea ce privește termenele și calendarul, ați vorbit despre problemele între sistemele din Belgia și cel din Luxemburg, de exemplu. Într-adevăr, e vorba de diferențe ce privește perioada de care ai nevoie pentru a obține acea autorizație. Însă, mesajele par contradictorii, în sensul că unii doresc mai multă uh, importanță acordată agenției ERA, alții doresc să pună mai mult accentul pe rolul uh, Autorității Naționale de Siguranță. Uh, eu cred că, până la urmă, pe plan european vom găsi soluția. Pentru că, dacă există niște indicații foarte specifice pe plan național, este clar că suntem uh, într-un domeniu mult prea îngust. Trebuie să dăm mai multă importanță Agenției Feroviare Europene. Planul european este cel care trebuie să primeze. În orice caz, am auzit de, de părerile pro și contra și vom ține cont în continuare. Domnul Kovacek. Domnul coleg Jack. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că asistăm la un film de nu prea bună calitate, serie B. Bunicul meu era mecanic de locomotivă și mergea prin toată Europa și nu aveam niciun fel, nu avea niciun fel de problemă nu avea atâtea probleme cu toate aceste specificații tehnice. Așadar, dacă agenția feroviară eh, merge așa cum trebuie și dacă eh, autoritățile naționale își fac treaba la rândul lor, de ce să nu luăm toate aceste cerințe și specificații tehnice pentru tot materialul și pentru toate infrastructurile și să le îmbine Astfel am putea să armonizăm aceste cerințe. Trebuie ca aceste cerințe tehnice și procedurile să fie armonizate. Dacă nu reușim să facem, o să fim terăsul lumii. În același timp, trebuie să ne punem de acord de recunoaștere reciprocă în ce privește aceste certificate. Pentru ca să se știe clar ce se va testa, în ce mod în Uniunea Europeană. În lipsa unui astfel de acord, un astfel de înțelegeri, putem să vorbim mult și bine. Colegii care reprezintă um, domeniul universitar ne-au vorbit despre mai multe teste care se efectuează Trebuie ca lucrurile să fie armonizate, să știm despre ce vorbim, nu despre 17 seturi uh, diferite. Nu avem nevoie de o singură agenție, ci de proceduri unificate și de o recunoaștere a certificatelor. Și dacă nu reușim asta, este clar că putem să vorbim și apoi să mergem și la o bere. Mulțumesc! atunci când uh, era bunicul dumneavoastră feroviar, mecanic, era pe vremea locomotivelor cu aburi. Și atunci se mergea foarte bine cu interoperabilitatea. Poate ar trebui să ne întoarcem la locomotiva cu aburi. Domnul Benion, două minute. În ultimele săptămâni ne-am tot întâlnit și am tot discutat și este clar că pe undeva am ajuns la concluzia că avem nevoie de un certificat unic de siguranță, dar cum o să dăm seama de specificul diferitelor rețele în ce privește siguranța? Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ce se poate face și nu să cădem pradă optim- pesimismului. Am vorbit despre tahigrafie, am vorbit despre ecartament, diferențele între uh, căile ferate britanice și celelalte și de ce nu se poate merge de la un sistem la altul, însă cred că se poate face ceva pentru a trece de la un sistem la altul fără probleme. Cred că am putea, de exemplu, să avem un certificat care să vizeze o anumită rețea sau o anumită zonă geografică să se spună că avem un certificat european plus un certificat care merge pe o anumită rețea, dar nu pe alta. Dar avem și diferite tipuri de rețele, de fapt. Ați vorbit despre statele baltice, care au anumit specific și Suedia are alte probleme la rândul său, alt specific. Așadar, cum o să facem asta până la urmă? Pentru că cred că avem nevoie de un certificat unic. Cine o să facă asta? Era sau agențiile de siguranță naționale prin subcontractanți? Nu știm. Astea sunt amănunte de văzut. Cred că prerogativele era, după părerea mea, și resursele atașate acestei agenții ă, pun niște semne de întrebare. Avem nevoie însă de o autoritate ă, centrală sau poate de autorități naționale care să emită ele un singur certificat. Nu știu, cred că se poate face asta. Mă interesează și ceea ce a spus Michael, ceea ce privește acele litigii. Este clar că avem nevoie de un fel de mecanism de rezolvare a, sau soluționare a litigiilor. Și, nu știu, în ce măsură se poate implica aici sau nu era. Mi-ar place să aud comentarii. Domnul Savana, mulțumesc, domnule președinte. Cred că stăm aici în fața unei dileme de tip catch-22. Uh, uh, M-aș uita pe IMDB, baza internațională de filme, de pe internet. Avem un film numit Catch, 22 Catch din anii 50, ce înseamnă Catch-22? E vorba de o parodie a unei mentalități militare și a unei societăți birocratice. După părerea mea, eu zic așa. Îmi place ideea abordării treptate. Deci o abordare treptată în ceea ce privește trecerea de prerogative dinspre partea națională către ERA și să nu pierdem expertiza națională. Însă dacă este să fim cinstiți, ce înseamnă acest exercițiu? Care este scopul său? A câștigat timp și bani. Sau a economisit timp și bani, dacă am înțeles eu bine. Deci această abordare treptată, dacă este să o îmbrățișăm, cred că petrecem mai mult timp și cheltim mai mulți bani până la urmă. Deci cred că trebuie să fim uh, cinstiți și să ne punem întrebarea dacă chiar dorim să facem asta sau nu. Așadar, eu zic așa. Trebuie să elimine toate aceste autorități naționale și dacă nu putem să facem asta, mai bine să lăsăm baltă totul. Pentru că, până la urmă, nu ne ies calculele. Deci, trebuie să ne gândim cum o să menținem această exper- expertiză națională atât de necesară și în ce măsură avem nevoie de o agenție europeană eficientă, așa cum trebuie, și de-abia după aceea vom putea să găsim și răspunsurile la întrebările noastre. Mulțumesc, domnule Salama. Cum m-aș întoarce la experții noștri și le-aș da cuvântul să reacționeze în ordinea în care s-au exprimat pe rând câte trei minute. Domnul Gortazar Obieta, dacă doriți să reacționați. Bun. Mai întâi aș dori să-i răspund domnului Bilbao cât se poate declar. Timpul mediu pentru obținerea autorizației ajunge uneori la 2 ani. Eh, avem, deci, foarte mulți ingineri care lucrează doi ani pentru asta, în loc să se ocupe de lucruri mai interesante pentru țara lor, pentru Europa și pentru întreprinderile respective. În ceea ce privește costurile, aș spune că, firește, ele variază, dar de obicei eh, reprezintă cam 10% din costul vehiculelor. Sigur că depind de multe alte aspecte, uh, și dacă vehiculele nu sunt uh, predate în termen prevăzut, există penalități pe care le plătesc întreprinderile producătoare, nu clienții. Deci avem două probleme. Pe de o parte, toate resursele sunt blocate ocupându-se de chestiuni de natură birocratică, pe de altă parte, alte persoane uh, impun o serie de temati practici, făcând astfel ca procedura să se lungească timp de circa 2 ani. În felul acesta încerc să răspund și altor persoane care au pus aici întrebări privitoare la al patrulea program. Al patrulea program feroviar uh, prezintă uh, era drept viitorul, viitorul care ne va permite să uniformizăm uh, lucrările noastre, să avem un sistem omogen în țările noastre, să se știe peste tot care sunt cerințele care trebuie respectate pentru a pune pe șine un tren. Uh, acest uh, pachet feroviar nu conține lucruri negative. Am spus de dimineață că Uh, unii n-au văzut nimic pozitiv în propunerile noastre, însă eu cred că propunerea, așa cum e ea, e bună pentru că noi am vorbit deja de o serie de probleme și am spus că considerăm că problemele mari existente uh, actualmente, timpul, banii și uh, problema experților, Uh, care ar trebui să se uh, dedice altor chestiuni și pe care să le rezolve cât mai rapid. Aș mai vrea să spun că uh, este indispensabil ca experții asociațiilor naționale care se ocupă de siguranță să continue să lucreze asupra acestei chestiuni. Nu își pierd competența, competența lor trebuie uh, Uh, exploatată pe parcursul perioadei de timp necesare. Nu trebuie să facem tot în trei ani sau în cinci ani, astfel încât aceste competențe să se transforme în ceva care să reprezinte viitorul. Experții trebuie să fie competenți, nu trebuie să creăm o agenție care să recunoască doar anumite aspecte, anumite tematici, pentru că, firește, Uh, există mulți oameni competenți la nivel academic și în uh, interiorul întreprinderilor, dar ar trebui să existe un ghișeu unic cărora să ne, ne uh, asigura că trenurile sunt în condiții de siguranță. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vorbitorul următor. S-a vorbit uh, aici despre felul în care au tratat uh, chestiunea țările de jos. <clears throat> În esență, e vorba despre competitivitate la nivel european. Cum să facem uh, ca Europa să fie cât mai competitivă? Cum să facem? În zone puternic urbanizate, cum sunt Belgia, Olanda și așa mai departe. Noi vorbim despre uh, ridicarea eficienței transportului public. Ce dorește pasagerul din Olanda? El dorește un maximum de conexiuni directe. 75% uh, din călători uh, călătoresc din punctul A în punctul B direct. Dacă întrerupeți acest traseu, veți reduce mobilitatea partea pe care o reprezintă transportul public. De aceea noi suntem împotriva împărțirii în bucățele a rețelei feroviare, eh, pentru că plecăm de la punctul de vedere al clientului, al pasagerului, ceea ce își dorește acesta eh, autoritățile publice au dreptul să acorde concesiuni, dar eh, numai pe baza criteriului satisfacerii pasagerilor, de pildă criteriul punctualității. Pentru mine aceste două aspecte sunt perfect compatibile. Domnul Garcia Vadilio. Mulțumesc. S-a menționat aici că în caz de conflict între agențiile naționale și ERA, decizia finală trebuie să o ia ERA. Acest lucru este adevărat. Însă aș mai adăuga că probabil răspunderile era după ce a luat o decizie ă, trebuie și ele considerate. Cine va controla acest controlor? Pe controlor cine controlează? Și ce se întâmplă dacă după, în urma acestui conflict, soluția dată de era ă, se dovedește inadecvată? Ehm, nu cred că acest lucru înseamnă ehm, un, o cantitate mare de costuri suplimentare. Cum am menționat și mai înainte, ehm, la nivel european va trebui să existe o reglementare adițională, suplimentară Iar acest nivel în cele din urmă se va dovedi purtătorul unui cost adițional. Asta s-a menționat și am dat acest exemplu că există 17 te teste de valoare diferite pentru diferitele țări și dacă aruncați o privire la toate aceste specificații tehnice de interoperabilitate, veți vedea că sunt standarde utile care au fost practicate timp de decenii. Putem face referințe la diverse seturi de standarde, dar uneori eh, ar fi bine să simplificăm procesele. Vă mulțumesc. Domnul Peris. Uh, we believe that uh, a clear division of between Mulțumesc. Credem că o diviziune foarte clară a muncii între autoritățile naționale de securitate și Agenția Europeană a Căilor Ferate uh, trebuie să fie clară. În orice caz, noi ne vom aduce aportul pe viitor să se găsească o soluție și pentru rețelele izolate, care să se bazeze pe, așa cum spunea domnul Zele, de exemplu, locomotivele folosite pentru călătoriile transfrontaliere sau deplasări pentru, înspre o țară terță, sau uh, nivel local sau regional, în orice caz, uh, există opțiuni uh, pe care trebuie să le explorăm și noi suntem dornici să ne aducem contribuția pe viitor. În ceea ce privește sistemul informatic, cuprinzător de care vorbeam, credem că el poate aduce influența, um, eficiența atât de necesară și mai ales va reduce timpul necesar pentru procedurile de certificare, pentru că credem că, și credem că toată lumea e de acord cu noi, că în uh, prezent aceste proceduri sunt mult prea îndelungate și deci că trebuie să existe un cadru de timp uh, limitat în timpul căreia o astfel de procedură este finalizată. Mulțumesc! Domnul Denoriu acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă refer la, cât la aspectele evocate. Timpul necesar mediu e foarte greu să dai o cifră pentru că uh, Există, am, am, am spus că în prezentarea mea că a fost necesar uh, șapte ani, au fost necesari, dar depinde foarte mult de la um, vehiculele utilizate pentru locomotive, de la trei luni până la trei ani. Pentru trenuri uh, se poate merge până la șapte ani. La, în alte cazuri doar trei, sunt necesare doar trei luni e, dacă dai o medie, nu uh, ești fidel cu realitatea. Depinde de tipul de vehicul, dar așa cum spuneau și antevorbitorii, depinde dacă e vorba de o primă autorizare sau de o reautorizare. Nu cred că e corect să vă dau uh, o cifră medie. Depinde de uh, la o situație la alta. Domnule Zile, uh, care sunt costurile rezonabile de autorizare? Uh, aș dori să o, o iau din partea cealaltă. Trebuie să identifici înainte de uh, suma necesară procesul necesar care să garanteze securitatea de care au nevoie atât producătorii cât și clienții pentru a obține uh, autorizația de certificare, dar și pentru ca ei să facă investițiile necesare pentru ca uh, vehiculul să fie uh, să primească licența de funcționare și după aceea poți să faci un calcul al costului rezonabil. Sigur că intervine și procesul de standardizare de, la care s-a referit domnul Kramer înainte. Exemplul domnului Groș în legătură cu trenurile belgiene care merg uh, în Luxemburg uh, e o dovadă foarte clară de lipsă de standardizare care creează astfel de probleme. Domnule Groș, uh, diviziunea uh, muncii. E o întrebare bună, dar e foarte greu să dai un răspuns bun. E, într-o dezbatere succintă precum cea de astăzi, e greu să dai un răspuns foarte clar. Scopul e să creezi certitudinea pentru producători uh, Uh, pentru fabricanți că există un uh, uh, organism, Agenția Europeană a Căilor Ferate, care va lua decizii ținând cont de partea națională, de specificațiile naționale. Ceea ce nu înseamnă că o să primești autorizația imediată, imediat. Dar, deocamdată, vă pot spune că agenția nu are uh, expertiza necesară pentru fiecare stat membru, deci trebuie să se bazeze pe experții naționali. Uh, Agenția are competențele și rolul de a uh, da un răspuns de timp da sau nu, dar și așa cum am spus și în prezentarea mea, uh, în viitorul apropiat uh, se va baza foarte mult pe experții naționali, care au un rol foarte important în autoritățile naționale de securitate, care își aduc contribuția tehnică în acest proces. Nu mai am timp și am ajuns doar la jumătatea răspunsurilor mele. Un aspect final, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, dacă trebuie menționa, mențion, menținuți uh, experții naționali. Un coleg a vorbit de sistemele de alterna, alternative de soluționare a litigiilor. Decizia sau persoana care a primit o decizie trebuie să poată și să uh, depună un apel, să conteste această uh, decizie și ideea ar fi să se creeze un mediator, un ombudsman uh, Uh, pentru ca o decizie să poată fi contestată undeva. No, ni s-a părut că e o situație excepțională și nu, sperăm să nu fie uh, recurentă, dar în orice caz totul depinde de cum evoluează situația. Doamna Bilbao, spuneați că mai doriți uh, să interveniți cu o întrebare pe scurt? Da. Mulțumesc, aș dori să pun uh, o întrebare domnului Garcia. Ați vorbit de o propunere Uh, legată de controlul agenției. S-a vorbit despre uh, o astfel de nouă, nouă entitate, care ar fi propunerea dumneavoastră și în prima dumneavoastră intervenție ați vorbit și de programul uh, Safe to Rail cu cele cinci domenii de cercetare. Considerați că, pornind din mediul academic, s-ar putea aduce o contribuție la uh, această problemă de care s-a vorbit în al uh, patrulea pachet feroviar. Și ce am putea să facem mai concret? Mulțumesc! Uh, o să răspund în spaniolă. Uh, da, Într-adevăr, uh, trebuie să existe un organism supranațional care să controleze activitatea autorităților naționale. Dar când se adoptă deciziile la nivel european care nu sunt adecvate, atunci trebuie ca cineva să poată uh, face o contestație uh, pentru ca um, cererea respectivă să fie tratată în instanță. Dar aceste conflicte poate, trebuie să poată fi soluționate la nivel european. și să se obțină decizii care să nu fie doar bazate pe motive tehnice, ci și să fie argumentate și din alte puncte de vedere. În anumite situații e clar că trebuie să, te, uh, să faci trimiteri doar la criteriile tehnice. În aceste situații inginerii trebuie să ia decizia finală, dar în alte situații trebuie să avem și un organism sau o entitate care să uh, se ocupe de să uh, trateze contestațiile. În ceea ce privește această propunere Safe to Rail, uh, aș putea să vă dau un exemplu. Uh, producătorii, fabricanții de material rulant ne explică cum uh, funcționează procesul de omologare. Procesul este destul de îndelungat și trebuie să se facă foarte multe teste trebuie ca materialul rulant uh, trebuie să fie testat uh, zile de-a rândul uh, fără să se obțină niciun ban, pentru că vehiculele respective nu pot fi comercializate însă e necesară deplasarea tone de oțel. În ultimii ani s-au făcut, s-au pregătit tot felul de teste pentru a testa comportamentul dinamic al uh, vehiculelor, pentru a anticipa uh, cum reacționează ele înainte de folosire. Și deci uh, s-au scurtat, s-a scurtat timpul de testare și astfel s-au făcut tot felul de economii, economii pentru, pentru uzine, dar și pentru compania care cumpără trenul sau țara care cumpără trenul respectiv. Și astfel se fac economii utile pentru toată lumea. Acest uh, proiect de cercetare, Shift to Rail, uh, a fost lansat în cadrul uh, Orizont 2020. În orice caz, el ne va permite să uh, dobândim cunoștințele tehnice necesare care să ne permită să îmbunătățim situația. Astfel vom putea face economii financiare, dar ne vom putea asigura că și trenurile sunt puse în folosință mai repede, dar sunt mai sigure, pentru că bineînțeles că chestiunea, aspectele legate de securitate sunt foarte importante. Mulțumesc că am avut uh, o dezbatere îndelungată, dar e foarte bine. Domnul Pachei uh, uh reprezintă comisia. Ați economisit în... Uh, ați uh, consumat 3 minute azi dimineață, deci vă rog să fiți foarte, foarte succint. Da, într-adevăr, Brian, mulțumesc pentru că mi-ai dat ocazia să intervin și în această dimineață. Ehm, în această dimineață am avut eh, un sfert de oră, deci eh, tot ce îmi dai acum îmi eh, convine. Mulțumesc foarte mult Comisiei dumneavoastră pentru organizarea acestei audieri. Mulțumesc foarte mult raportorilor pentru că au prezentat atât de frumos cel de-al patrulea pachet feroviar. E un pachet integrat care are ca scop finalizarea spațiului feroviar european și e clar că uh, principalul element al arhitecturii pachetului cu numărul 4 reprezintă autorizarea unică și rolul foarte important pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate, care să fie un gestionar independent de infrastructură și de asemenea să acorde un rol important companiilor feroviare, inclusiv operatorilor uh, istorici, Cred că dacă reușim să îndeplinim toate aceste obiective, am finalizat în spațiul feroviar unic. Deci mă bucur de faptul că s-a lansat uh, munca atât de repede și de bine uh, la Comisia de Transport. Câteva observații în legătură cu obiectivele acestui uh, pachet feroviar. Bineînțeles că se ocupă de căi ferate, un mod de transport care trebuie să fie dezvoltat cât mai eficient în contextul unor sisteme eficiente și ecologice de transport. Cred că toată lumea din Comisia dumneavoastră e de acord. Evident, evident, există și o miză industrială. S-a discutat acest uh, aspect uh, în această dupămasă. Vă mulțumesc și că ați vorbit de Shift to Rail, o inițiativă a industriei care suplimentează partea tehnică din uh, pachetul feroviar cu numărul 4. Ehm, scopul eh, este să se obțină un spațiu unic european și nu 27 de sisteme naționale și de branșe industriale. Sperăm să obținem eh, produse care să poată să fie comercializate și să funcționeze în Europa, dar și să eh, poată fi comercializate în afara Uniunii Europene. Lumea progresează, progresul este foarte rapid și trebuie să ținem cont de partea tehnologică. Dimensiunea socială și pot vorbi chiar de obiectivele ambițioase sociale. E clar, dorim să avem ocupare, condiții de uh, muncă adecvate. Uh, lucrătorii feroviari ne-au uh, transmis temerile lor, trebuie să ținem cont de ele și există foarte multe elemente în acest pachet, de exemplu posibilitatea ca autoritatea de acordare de licențe să facă un transfer de personal Uh, deci dacă uh, uh, se face o procedură de licitație, atunci ar trebui ca personalul să treacă la compania care a câștigat licitația. E un aspect foarte important dar până la urmă interesele care ne interesează sunt cele ale cetățenilor, utilizatorilor, care ale navetiștilor, care sper să, să, speră să ajungă tefer și nevătămați acasă seara și la serviciu dimineața și sperăm ca prin acest pachet să putem să asigurăm toate aceste condiții. Și apoi mai există și dimensiunea economică pe planul competitivității. Avem nevoie de un sistem feroviar competitiv pentru propria noastră competitivitate economică, dar trebuie să uh, nu pierdem din vedere nici uh, problema costurilor. Și cel de-al patrulea pachet feroviar ajută și permite sectorului feroviar să reducă costurile. S-a discutat acest aspect uh, în această dupămasă, m-am referit și eu în, la acest lucru când am vorbit de materialul rulant, dar e vorba și de banii contribuabilului Uh, trebuie uh, compensate obligațiile pentru serviciu public și, domnule președinte, am studiat acest lucru, industria s-a implicat și, și statele membre. E greu să reduci costurile uh, transportului feroviar. Singurul mod care a fost pus în practică în anumite state membre îl reprezintă licitațiile. Și de, dacă vă uitați la evaluarea de impact, și la experiența acumulată în unele, în unele state membre, Uh, serviciile acordate prin uh, licitații publice reduc costurile de la 20 uh, până la 30% în anumite cazuri. Și în acest context, cred că este un aspect foarte important. Știu că unele state membre studiază cu mare atenție acest aspect și la fel și autoritățile naționale de eh, securitate. Iată care este cadrul general în care am prezentat acest eh, al patrulea pachet feroviar. Aș dori acum să fac câteva observații legate de eh, componentele sale, pilonul tehnic, partea tehnică discutată în această dupămasă. Confirm că tot ce au spus eurodeputații, dar și experții, e valabil. În, în partea tehnică, încercăm să integrăm la maximum interoperabilitatea și securitatea din sectorul feroviar. S-a făcut acest lucru în amont în legislația europeană, mai că a dat exemple foarte bune, nu am uh, mers până la capătul drumului, avem nevoie de ghișeul unic și avem uh, nevoie și de o procedură europeană unică de certificare, dar în orice caz avem nevoie și de organismul unde să se facă acest lucru. Uh, sigur că avem uh, uh, structurile existente, autoritățile naționale de securitate, cred că problema resurselor este foarte important, cred că nu va fi necesar, poate va fi chiar imposibil să creăm o agenție a căilor ferate care să se substituie total agențiilor naționale de securitate. Deci trebuie să organizăm, să fim interfața între aceste um, ANS-uri și ERA. Apoi trebuie să reducem numărul regulilor naționale. Este piedica cea mai clară în calea unei piețe integrate. Uh, multe reguli naționale sunt istorice și unele sunt chiar inutile astăzi. E un proces îndelungat, uh, a fost început deja cu autoritățile naționale de securitate. Um, se întâmplă mai multe decât uh, s-a spus aici, dar în orice caz nu e suficient, pentru că acest pachet pornește de la premisa că acest proces de simplificare a regulilor naționale poate să fie finalizată, astfel încât autorizațiile să se acorde doar pe baza standardelor europene. Regulile naționale, evident, vor continua să existe. Ele dintre rețele vor continua să existe, dar trebuie să se țină de, cord, de cont când uh, în procesul de uh, autorizare se va acorda această licență europeană și va exista o procedură unică europeană. Și, în fine, un aspect care poate nu a fost aprofundat în această masă suficient, dar foarte important în propunere, e Uh, împărțirea răspunderii între Agenția, Națională feroviară, uh, Agenția Europeană Feroviară și autoritățile naționale, dar și ceilalți factori uh, implicați, organismele desemnate, managerul de infrastructură și industria producătoare. Și propunerea Comisiei are ca scop clarificarea în reformarea directivei privind securitatea și directivei privind interoperabilitatea, deci încearcă să clarifice răspunderile, astfel încât uh, procesul să fie făcut mai eficient, uh, desemnând răspunderea pentru uh, entitatea necesară aici intervine și răspunderea industriei în sine. Sigur că pachetul tehnic are ca scop uh, ajutorarea producătorilor feroviari să aibă un cadru mai uh, ușor, uh, mai simplificat, dar cred că prin clarificarea responsabilităților Ehm, vom, ne vom asigura că industria producătoare își asumă propriile răspunderi și unele dintre întârzieri cred că le putem pune pe seama acestei industrii, deci dacă avem un cadru mai transparent, toți actorii, toți factorii implicați vor avea de câștigat. Domnule președinte, încă două aspecte legate de guvernanță. Din dezbaterea de această dimineață am desprins uh, concluzia că scopul principal al propunerii Comisiei nu reprezintă separarea, sper că e clar pentru toată lumea, ci uh, construirea unui cadru în care uh, managerii de infrastructură uh, care acoperă toate aspectele de management al infrastructurii pot să dezvolte infrastructură la nivel național, dar și în context european, pentru ca toți utilizatorii de servicii feroviare să poată să fie mulțumiți. Uh, deci foarte mulți actori intervin în acest proces, există și această structură a uh, managerilor de infrastructură europeni uh, care să țină cont de specificațiile tehnice și apoi mai acoperă și relația între, infra, între managerii, managerii de infrastructură și operatorii istorici. Și în acest context aș dori să subliniez faptul că dacă propunerea Comisiei conține prevederi pentru a organiza această relație și a se asigura că uh, e independentă, noi ne vom asigura că aceste prevederi sunt eficiente, eficiente și pe plan financiar și am luat exemplul pieței energetice la modul serios pentru a ne asigura că uh, uh, nu repetăm aceleași, nu facem aceleași greșeli. Deci avem un proces simplificat uh, Uh, și uh, plin de bun simț în care se asigură uh, independența gestionarilor sau a managerilor de infrastructură. Și în fine, în această dimineață s-a spus că mm, decuplarea sau separarea nu este panaceul, da, e adevărat, dar regulamentul în sine nu este suficient nici el. Și dacă ne uităm la poziția autorităților de reglementare, cu câteva excepții, ele consideră că au un rol de jucat și uh, reformarea, de, de, uh, regulamentul reformat le dă această posibilitate, dar au nevoie și de un cadru în care managerii de infrastructură să aibă o relație transparentă și independentă. Deci, iată, domnule președinte, acest al uh, patrulea pachet feroviar, dacă îmi permiteți, uh, E o încercare de a privi spre viitor, de a reprezenta un cadru pentru inovare în sectorul feroviar și sunt sigur că acest sector se va ridica la înălțimea așteptărilor. Știu că legiuitorul uh, va fi la înălțime în orice caz. Mulțumesc foarte mult, domnule Pachet. o să fac și eu câteva concluzii. Am ascultat cu atenție discuțiile de-a lungul acestei zile și cred că a revenit tot timpul aceeași idee și anume toată lumea speră să nu existe un al cincelea pachet. Nu pot să bag mâna în foc. Miracolele durează cât durează. Însă, este clar că în acest domeniu feroviar întotdeauna se identifică problemele. Totdeauna vorbim despre probleme. Însă, acum 44 de ani a avut loc misiunea Apollo 11 și selenizarea. Iată ce progres tehnic extraordinar care a fost atins atunci. Și totuși, după 44 de ani de la aselenizare, încă nu putem să luăm tren direct până la Luxemburg. Iată. Cu asta spunem totul. Iată. Iată ce mari provocări ne așteaptă și pe care le avem. Dacă aș face o analogie cu aviația, dacă am avea și în domeniul aviației uh, aceleași reguli care, ca și cele din domeniul feroviar, atunci niciun Airbus n-ar mai zbura în lume astăzi, pentru că trebuie să aibă vreo 27 de certificate și autorizații pentru una pentru alta. Deci, iată, am putut să facem ceva în aviație și spuneți-mi și mie de ce nu facem același lucru și în domeniul feroviar. E adevărat că în trecut a existat cumva această protecție a operatorilor istorici, acest protecționism în jurul acestor operatori. Și că, într-adevăr, nu au avut această viziune paneuropeană. Aviația e mai deschisă, deschisă spre alte zări. Feroviarii nici măcar nu se gândesc pe plan european. Cred că nici nu le pasă să meargă dincolo de granițele naționale. Până nu vom schimba aceste mentalități, problemele nu vor înceta să existe. Poți să trimiți marfă uh, cu avionul de la Manchester la Hong Kong în 30 de ore, dar nu poți să mergi uh, la fel de repede cu un transport de mărfuri în sudul Franței. Uitați-vă, deci, despre ce este vorba. Și dacă ne uităm, de asemenea, și la membrii panelului. Așa a discutat această chestiune a specificațiilor tehnice și rolul ERA. Michael deseori evocă acest lucru și anume că actualmente se spune că trebuie să existe aceste specificații, există o lege națională și statele membre nu o respectă. Asta se spune întotdeauna. Dacă aceste legi există, ele trebuie să fie respectate. Deci, după părerea mea, problema principală nu este această separare, poate că unii o să spună că asta este problema cu separarea, ci, în primul rând, trebuie să avem interoperabilitate și apoi armonizare tehnică care duce la interoperabilitate. Dacă n-ai asta, nu ai nimic, pentru că te întorci la situația în care fiecare stă la el acasă și face ce știe să facă în interiorul granițelor naționale. Există rețele izolate. Am identificat problema, haideți să o rezolvăm. Este clar că avem probleme și cu trendurile de epocă. Dar trebuie să vedem, bineînțeles, și problema recunoașterii reciproce a acestor seturi de specificații tehnice și asta trebuie să figureze așa cum trebuie în pachet. Însă vreau, bineînțeles, să mulțumesc vorbitorilor de după masă, dar și de dimineață. Mulțumesc, bineînțeles, și celor care au venit să asculte această dezbatere. Sperăm că a fost utilă și haideți să nu subestimăm volumul de muncă care ne așteaptă, pentru că, ia uitați, ce paletă diversă de opinii a fost exprimată aici. Uh, trebuie să se știe ce e de făcut, fiecare are opinia sa, raportorii trebuie să adune toate aceste date și apoi să vingă, să ne convingă aici la Tran că uh, ce propune este bun și asta este ușor, pentru că, până la urmă, trebuie să convingem tot Parlamentul European. Cam așa zice procedura. Așadar, uh, urez mult succes raportorilor care se vor pune pe treabă imediat, vor exista amendamente și se va discuta pe raport, pe proiectul de raport inițial. În orice caz, mulțumesc pentru prezența uh, dumneavoastră de astăzi pe 29 mai, următoarea ședință la ora 9 are loc, deci următoarea ședință. Mulțumesc și interpreților, spune domnul președinte și s-a încheiat ședința.